Începem cu viramentul C17 pentru Parlament și pentru care Ianus Lewandowski, dar și domnul Botproș vor primi cuvântul. Domnule raportor. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Înainte de a trece la partea cea mai importantă cu privire uh, C17, aș dori să mă refer la 21, care a fost retras și a reprezentat uh, mărul discordiei în ultima ședință în care s-a cerut uh, să se organizeze reuniuni ale grupurilor politice fără niciun fel de finanțare. Aceste ședințe au fost uh, anulate, deci putem anula și noi acest transfer controversat, transferul 21. Nu avem nevoie de credite suplimentare pentru că grupul a renunțat la aceste ședințe suplimentare. Și acum să vorbim despre C17 pentru clădirea TREF 1. Ă, din punct de vedere al strategiei politice e foarte clar și domnul Vidral ă, Quadras poate să o confirme. Avem undă verde pentru achiziționarea unui ă, spațiu suplimentar pentru Parlament din partea biroului. De asemenea, mai avem și unda verde referitoare la acord. Avem această opțiune de a achiziționa locațiune pe termen lung. Transferul ar trebui să aibă loc în 2011. Pentru mine acest uh, lucru este foarte important. Trebuie să ne axăm doar pe dimensiunea strict bugetară și putem să continuăm pentru că preferința comisiei noastre merge întotdeauna înspre achiziționare uh, și nu înspre închiriere. Aceasta a fost uh, tactica obișnuită pentru a reduce presiunea bugetară și e opțiunea și pe viitor. Dar mai există și alte dimensiuni ale acestei decizii, iar domnul raportor, domnul Botgroș sau domnul Holzmeister ă, sunt familiarizați cu această problemă. Noi am dorit ca decizia să fie plasată în cadrul strategiei generale ă, pentru clădiri și nu să procedăm doar de la caz la caz. Și înainte de încheiere, domnule președinte, aș dori să vă rog să dați cuvântul celorlalte persoane implicate în acest uh, dosar uh, legat de clădirea TREF 1. Mulțumesc, domnule raportor. Uh, domnule vicepreședinte, doriți să luați acum cuvântul sau după domnul Potcroș? Cum doriți? Poate că ar fi mai bine să-i ascultăm pe deputații din comis, de la Comisia Bugete. Domnul Botcroș, vă rog. Thank you very much. I, uh... Uh, Mulțumesc, sunt întru totul de acord cu prietenul meu, Ianus Lewandowski. Într-adevăr, chestiunile bugetare sunt strâns legate cu uh, chestiuni nebugetare, însă o parte din recomandarea mea se referă și la finanțare și nu doar la politica uh, clădirilor pe care aș dori să vă prezint. Am trimis o scrisoare tuturor deputaților, membrii ai Comisiei pentru Bugete și după o anchetă aprofundată, aș dori să vă informez că Comisia COBU în principiu poate lua o decizie pozitivă care s-ar putea să implice sau nu transferul, transferul bugetar. Voi reveni mai târziu când voi discuta chestiunile legate de finanțare. Însă, în orice caz, mai sunt unele chestiuni nerezolvate. Punctul 3, care trebuie discutat uh, mai uh, pendelete și care sper că fie, poate fi soluționat înainte de finalizarea acestei tranzacții. Sigur că decizia de principiu, se bazează pe doi factori importanți. În primul rând, și nu o să intru în detalii pentru că toată lumea știe uh, de ce avem nevoie de mai mult spațiu, și apoi situarea foarte interesantă a acestei clădiri, care se află foarte aproape de clădirea principală a Parlamentului. Unul dintre elementele importante la care aș dori să vă atrag atenția e că e vorba de jumătate dintr-o clădire imensă, cealaltă jumătate uh, va fi pusă în vânzare destul de repede. S-ar putea ca, în final, să ne confruntăm cu o situație în care ambele jumătăți ale acestei clădiri să poată fi achiziționate la un preț rezonabil. Și nu exclud nici opțiunea de a uh, rămâne cu ochii țintiți pe a doua jumătate de clădire, pentru că ea s-ar putea să apară pe piață destul de repede și ar fi bine să achiziționăm întreaga clădire. Cele trei elemente care mai trebuie rezolvate sunt foarte importante. Data trecută, când am discutat provizoriu această chestiune, m-am referit la problema asbestului, care e foarte importantă pentru verzi dar sigur că pe toți ne interesează. După presiune, după insistențe uh, pe margi, uh, adresate administrației, vineri după masa am primit un document în limba flamandă de 70 de pagini pe care l-am răsfoit, l-am parcurs, mare surpriză, în acest weekend și am descoperit că această clădire, într-adevăr, are asbest în ea, e recunoscut, e un fapt recunoscut de, în urma verificărilor, deși e foarte complicat să ne dăm seama în ce măsură se spune că toate conductele uh, sunt izolate cu asbest și că asbestul poate fi eliminat, însă sunt și urme de asbest în structura de bază a clădirii, care nu poate să uh, fie um, eliminat. Deși certificatul spune că concentrația de fibre de asbest în aer este sub 1000 pe metru cub Um, e pragul, e vorba de pragul periculos pentru sănătate, nu putem ști ce urmează să se întâmple în anii următori, cu atât mai mult cu cât suntem obligați, prin același document, ca anual să verificăm concentrația de azbest din aer. Și în această ordine de idei, cred că Parlamentul ar trebui cel puțin să, reduce, să reducă răspunderea care îi revine în achiziționarea acestei clădiri dacă nivelul de azbest depășește acest prag care pune pericole pentru sănătate, conform normelor uh, Organizației Mondiale a Sănătății, cei care ne vând clădirea ar trebui să ne uh, susțină financiar în eliminarea azbestului ceea ce s-ar putea să ne oblige să uh, evacuăm clădirea. Uh, data viitoare sper să nu primim uh, documente în limbi uh, exotice. N-am primit suficiente informații. Spuneam că nu e același lucru să ai o clădire în care nu există asbest uh, și o clădire din care să evacuezi toți deputații dacă doriți dacă decideți ca administrația, de exemplu, a Parlamentului să fie bazată acolo, atunci renovarea totală nu este necesară pentru că uh, clădirea este potrivită pentru această activitate. Consecințele financiare, consecințele de întreținere uh, sunt și ele foarte importante. Și în fine, aș dori să revin la aspectele legate de finanțare, foarte importante și ele nu sunt de acord întru totul cu aceste considerente, dar înțeleg observația făcută. Politica Parlamentului European, din câte am înțeles eu, e să cumpere clădiri și nu să le închirieze. Nicio problemă. Nu vreau să lansez aici o dezbatere. Dar când procedăm astfel, cred că e foarte important să nu uităm, în primul rând, avem uh, șapte milioane pe care le, ni le uh, datorează guvernul uh, belgian, 70 de milioane, se corectează oratorul, n-am văzut niciodată această cifră în scris. E un zvon care circulă peste tot. Legate de clădirile din piața Luxemburg. Când discutăm despre reconfigurarea activelor noastre, trebuie în primul rând să ne gândim la bilanțul final al Parlamentului și nu la bugetul anual. Haideți să încercăm să atenuăm o parte din aceste uh, pretenții pe care le avem de la guvernul belgian și apoi această problemă a contractului de închiriere de concesiune pe 90 de ani uh, cade pentru că nu e nevoie să uh, ne băgăm în astfel de probleme înainte de a achiziționa această clădire. Am avea o, un rezultat mai bun pe plan financiar și de aceea am considerat că e important uh, pentru comisia dumneavoastră să, măcar să fie informată. Însă, în principiu, sunt în favoarea acestei decizii. Vă mulțumesc. Mulțumesc, stimate coleg, mulțumesc pentru munca depusă de la începutul acestui dosar. Înainte ca vicepreședintele să primească cuvântul, domnul Gaier l-a solicitat. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima ședință am dorit să iau cuvântul pe această temă doresc să fac acest lucru și de data aceasta. Parlamentul mai degrabă achiziționează decât închiriază. Aceasta este o linie care are sens atâta timp cât prețurile cresc pe piața imobiliară. Dacă stagnează sau tendința este descendentă, atunci această strategie nu mai este una rezonabilă. Și dacă nu mai avem argumente uh, de tip imobiliar decât cel așa, de genul așa am făcut întotdeauna, atunci pe mine așa ceva nu mă mai convinge. Pe partea vis-a-vis -vis uh, de clădirea Trev uh, se găsește o clădire care oferă spații de, spre închiriere, inclusiv un garaj destul de mare. Mă refer aici la cifra 125 uh, Asta înseamnă cu 125 mai multe locuri de muncă pe uh, țară membră, Deci dacă este să ne gândim la cele 250 de locuri de muncă care uh, apar anual, în acest fel am putea să uh, avem de câștigat. Pe de altă parte, mă gândesc cât de uh, bine este în acest moment să mai achiziționăm, pentru că eu cred că în aceste momente dificile achizițiile nu mai sunt cea mai bună soluție. În al doilea rând, asbestul. Nu știu atât de exact care este valoarea sau cât de mult prețuiesc reprezentanții sindicali sănătatea. Eu știu din uh, Germania, de când lucram acolo, uh, că asbestul reprezintă un factor de pericol și că dacă el nu este uh, suficient de bine limitat, reprezintă un pericol pentru că se știe bine că poate cauza cancerul de plămâni. Dacă observăm că există acest risc în clădirea TREV 1, atunci, din punctul meu de vedere, trebuie să se clarifice că pentru cei care vor lucra în această clădire, nu vor apărea uh, pericole în ceea ce privește starea lor de sănătate. Dacă nu se poate rezolva această situație, atunci trebuie să renunțăm la ea, pentru că aceste pericole privind sănătatea trebuie să fie eliminate. La ultimul vot, din cadrul acestei comisii referitor la acest subiect. M-am abținut. Voi face același, același lucru și astăzi vis-a-vis -vis de acest punct și voi uh, recomanda același lucru și membrilor din grupul pe care îl reprezint. Mulțumesc. Monsieur vice la parole. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, membrilor Comisiei de Bugete pentru avizul uh, de, pe marginea acestui dosar. Parlamentul European se află sub uh, presiune din multe motive. Avem tratatul de la Lisabona, care ne obligă să ne sporim personalul și, și numărul de deputați, în primul rând. În al doilea rând, noul statut al deputaților și al asistenților. Avem, de asemenea, și extinderi prevăzute pe termen mediu și lung, care pot uh, interveni. Deci, în această fază, deocamdată folosim în proporție de 100% clădirile pe care le deținem, de, deținem, ceea ce înseamnă că pe termen scurt avem nevoie de mai mult loc. De asemenea, vom avea lucrări de renovare în anumite clădiri care sunt deja depășite PHS sau ASP și e nevoie de acest loc tampon pentru a-i transfer, transfera pe angajații noștri în uh, perioada de renovare. Deci, din aceste motive, dacă avem ocazia de a cumpăra o clădire care nu e prea departe de Parlament și trev întrunește aceste condiții, pentru că e într-un fel de continuitate cu D40, nu putem rata o astfel de ocazie. Sigur că vom planifica achiziționările în funcție de criteriul de eficientă eficiență, iar folosirea acestei clădiri va fi cea mai bună tocmai pentru a optimiza eficiența activității noastre. Motivele pentru care preferăm să cumpărăm clădirile și nu să le închiriem le cunoașteți foarte bine. Economisim bani mulți pe termen lung de asemenea, avem și avantaje în domeniul impozitelor și al taxelor și astfel putem și mai bine să controlăm administrarea clădirii din mai multe puncte de vedere. Această concesionare pe 99 de ani cu opțiunea de a achiziționa Uh, am, suntem obligați să o acceptăm pentru că proprietarul TREV 1 este un uh, proprietar public, deci nu putem să cumpărăm această clădire imediat. Și e un sistem interesant și din punctul de vedere al impozitelor. E interesant pentru noi. Clădirea TREV 1 nu conține asbest și aici citez prevederile în vigoare din ianuarie anul curent, ceea ce înseamnă că această clădire nu reprezintă un risc pentru sănătate dacă este folosită în mod corect uh, pentru lucrări de întreținere, conform normelor în vigoare în domeniul uh, uh, sănătății. Așa cum spunea domnul Bocurt, vom efectua controle sistematice în legătură cu conținutul de asbest. Din acest punct de vedere, prezența asbestului, prezenței asbestului, totul respectă normele și legislația uh, în vigoare. Piața imobiliară în cartierul european de la Bruxelles nu numai că nu a scăzut, în, criz, în toiul crizei economice, ci a crescut. Și aceasta din motive evidente. Cererea este foarte mare în legătură cu spații disponibile în acest cartier, din motive și ele evidente. Și din acest punct de vedere, deci al evoluției pieței, e o ocazie bună pentru noi să cumpărăm acum. Pentru că probabil că în anii următori Conform estimărilor, prețurile în cartierul european din Bruxelles nu vor scădea, ci, din contră, vor crește. Deci, mă bucur că domnul Lewandowski, dar și domnul Bocros spun că împărtășesc punctul de vedere al biroului, respectiv că e o ocazie excelentă din toate privințele, prețul în primul rând, prețul de piață, conform evaluărilor experților, prețul e foarte bun, având în vedere stadiul actual al pieței. Deci, raportul calitate-preț, situarea clădirii, suprafața de mai bine de 7.000 de metri pătrați, starea bună a clădirii, renovarea, cheltuielile de renovare nu vor fi foarte mari, aproximativ 2 milioane de euro. Și de asemenea, și, așa cum spunea domnul Bocros, uh, plata se va face în felul următor, 22,5 milioane de euro uh, vor, prove, vor uh, fi vărsate statului belgian angajamente și restul vor fi plătiți din rezervele 2009, 9,4 milioane. Deci, din toate aceste motive, domnule președinte, biroul care a pus la dispoziția Comisiei dumneavoastră toate informațiile pe această temă în luna octombrie, dar și săptămâna trecută când v-am uh, trimis informații suplimentare. Deci, biroul consideră că această ocazie este unică și că nu avem dreptul să o ratăm. Vă mulțumesc. Merci, monsieur le vice-président. Madame... Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Maier a cerut cuvântul și apoi domnul raportor. Ähm, domnule președinte, și mie mi se pare bine să achiziționăm mai degrabă decât să închiriem chiar și în situația actuală, spre deosebire de colegul uh, reprezentant socialiștii. Cred că avem în continuare nevoie de suprafețe, Există această necesitate, de asemenea mi se pare foarte bine că clădirea se află în apropierea Parlamentului și că nu este uh, lipită în mod direct de clădirea acestuia. Nu putem aprecia ușor situația că uh, prețul este cu 30% peste prețul pieței, uh, acest lucru nu este ușor de abordat, însă dacă este să uh, s-a mai întâmplat uh, și în ceea ce privește clădirea Eastman să se uh, aprobe un asemenea buget. Uh, Ceea ce lipsește este o perspectivă generală asupra birourilor, nu există niște planuri foarte exactă, o organigramă, respectiv o planificare generală din partea Parlamentului European privind distribuirea personalului. De aceea mi se pare necesar ca pe termen lung să obținem o privire generală asupra situației cât mai bună, astfel încât să putem planifica pe termen lung. Însă un lucru este sigur, avem nevoie de suprafețe, de spații suplimentare. În ceea ce privește azbestul, uh, sunt oarecum uh, îngrijorată. Se vorbește despre uh, anumite lucrări de renovare care costă mai mult decât prețul de sau peste prețul de achiziție mai costă 2,5 milioane de euro. Trebuie să investim în uh, instalații de aer condiționat și în alte uh, tipuri de renovare. Trebuie să vă spun că uh, am trăit în propria țară o asemenea situație privind azbestul și anume după 5 ani de zile a trebuit să renovăm uh, clădirea respectivă și uh, lucrările au fost foarte scumpe. De aceea trebuie să ne asigurăm că vânzătorul se va uh, implica în aceste costuri, că va participa la ele, pentru că uh, nu este ca și cum nu ar trebui să contribuie în niciun fel. Oricine cum ar cumpăra această clădire ar solicita acest lucru, pentru că nu se preiau pur și simplu uh, vechile probleme și se uh, suportă costurile. Deci trebuie să avem o asemenea asigurare juridică în acest sens. Dacă expertiza prezentă spune că concentrația nu este atât de mare, uh, Trebuie totuși să privim uh, lucrurile susceptibil, pentru că s-a întâmplat de multe ori ca după 10 ani, în urma uh, utilizării clădirii, uh, cei care au achiziționat-o au fost confruntați cu situația că um, au apărut la vedere uh, fibrele de azbest, uh, azbestul și-a făcut resimtă prezenta în conductele din cadrul clădirii. Uh, deci este o problematică cât se poate de complexă și trebuie să ne asigurăm că lucrurile se vor asigura în acest sens. Um, cred că nu trebuie să ajungem la uh, renovarea uh, clădirii per total, însă uh, nu trebuie ca Parlamentul European să uh, suporte toate costurile, pentru că practic este vorba de banii contribuabililor. De aceea îl loc pe domnul vicepreședinte să se solicite o garanție juridică în acest sens. Însă, în principiu, sunt pentru achiziționarea acestei clădiri. Îmi pare rău că modul în care s-au desfășurat negocierile nu a fost neapărat cel mai bun. Practic, consecințele pentru Parlament nu au fost cele mai bune. Um, dar aceasta este situația în prezent. Mulțumesc. Ingeborg a solicitat cuvântul. Vis-a-vis de chestiunea azbestului, aș dori să vorbesc și eu uh, din perspectiva uh, problematicii azbestului din Strasbourg. Există anumite întrebări juridice care au rămas din trecut deschise. De aceea, în același uh, sens în care s-a procedat și la Strasbourg, ar trebui să procedăm și acum, pentru că dacă avem expertiza flamandă, trebuie să ne asigurăm că cei doi vicepreședinți care nu cunosc Flamanda atât de bine ca mine, sigur, eu nu cunosc nici eu Flamanda, așa încât trebuie să înțelegem lucrurile așa cum sunt ele exprimate. Care este uh, spațiul de mișcare pe care îl mai avem în ceea ce privește negocierile, cum stau lucrurile în ceea ce privește garanțiile în domeniul asbestului și haideți să ne asigurăm că lucrurile vor fi mai bine negociate, vor sta astfel față de Strasbourg, pentru că există anumite chestiuni juridice care la Strasbourg au rămas în continuare deschise. Sunt lucruri controversate. De aceea aș vrea să fiu liniștită în această privință și nu doar liniștită, ci asigurată, pentru că îmi amintesc de o politică imobiliară, uh, domnul Onesta uh, a uh, discutat despre asbest și despre această problemă care a fost una foarte mare Mulțumesc, domnul Gaier. Și apoi vom încheia discuția pentru că mai avem și alte voturi. Ah, Aș dori să adresez o simplă întrebare domnului uh, vicepreședinte. Pe ce rapoarte de piață uh, se bazează atunci când spune că uh, prețurile la imobiliare au crescut? Pentru că este exact rezultatul invers uh, față de rezultatul cercetărilor mele. Bien, je vous remercie. Mulțumesc. Domnule raportor, Vă rog să ne spuneți ce propunere aveți față de această discuție foarte bine alimentată. Mulțumesc. Starea actuală este următoarea. A existat o decizie a biroului în, luată în iunie care se pronunța pentru cumpărare. La momentul respectiv, estimările privind uh, prețurile imobiliare din Bruxelles arătau altfel decât arată astăzi. Însă, modelul financiar folosit și achiziționarea au fost aprobate de către birou. Noi uh, trebuie să evaluăm care este dimensiunea bugetară a acestei decizii. Cu anumite rezerve de nivel intern, în principiu, toată lumea este pentru achiziționarea unui nou spațiu pentru Parlament la un preț cât se poate de eficient. Asta însă trebuie să reflecte și lecțiile învățate de la Strasburg în legătură cu asbestul și cu responsabilitatea. Trebuie să ținem cont și de o comparație între închiriere și achiziție, ținând cont de evoluția prețurilor în, pe piața imobiliară. Trebuie să luăm decizia finală. Cred că avem următoarea întâlnire pe 1 decembrie și uh, ar trebui să mai cerem niște explicații în scris. Eu pot să mai pregătesc niște întrebări, însă, domnule președinte, eu aș spune să fim favorabili. Sigur că mai e nevoie de anumite lămuriri și, după cum v-am spus, mai sunt anumite rezerve, dar în general e pozitiv. Mulțumesc, domnul Botcross, apoi doamna Duron și apoi încheiem. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Am să fiu foarte succint. Eu am spus foarte clar că, în principiu, sunt pentru această achiziție. Sper să nu fie neînțelegeri în acest sens. Însă doresc să subliniez spre binele întregii comisii că nu e bine să ă, primim informații ă, drămuite numai după ce facem presiuni peste presiuni. Ideea este, ă, ni s-a spus, ne-a spus vicepreședintele, că în clădire nu este asbest, ceea ce nu e adevărat. Nu e adevărat nici măcar nu sunt niveluri sigure. Dacă veți citi documentul în flamandă pe care noi l-am citit, ultima, veți vedea, ultima dată când am cerut aceste explicații, am primit documentele foarte târziu și când le-am primit au fost incomplete. Paginile lipsă au sosit astăzi la ora 10. Și apoi am descoperit că uh, riscul este unul foarte mare și periculos. Sunt aici diferite abordări posibile și uh, subliniez că eu nu vreau să subminez această achiziție. Însă este absolut necesar ca uh, Comisia de Bugete să se asigure că răspunderea conexă legată de siguranța clădirii este menționată în documentul în actul care se va întocmi. Consecințele pot sau nu să afecteze prețul de cumpărare. Pot duce la despăgubiri după aceea sau costuri de renovare. În orice caz, din păcate, nu este posibil să ne uităm doar la implicațiile financiare fără să ținem cont de alte considerente. Nu avem de ales, trebuie să ținem cont de toate aspectele în același timp putem să clarificăm cât se poate de repede toate aceste chestiuni. Sunt de acord cu domnul Lewandowski că probabil tot ce a mai rămas de făcut poate să fie făcut în, până la 1 decembrie și la 1 decembrie să votăm. Mulțumesc, doamna Duron. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte repede vreau să vă spun și eu ceva. Înțeleg toate remarcele aduse, sunt cât se poate de legitime, e normal să ne punem întrebări în legătură cu asbestul și cu tot felul de alte probleme. Mi se pare că se poate de legitim să discutăm toate acestea. Cred însă că am și primit foarte multe răspunsuri, mai ales în privința spațiului. Am discutat foarte mult și în birou despre acesta. E greu să spunem că astăzi sunt atâtea birouri pe atâția metri pătrați și uh, necesitățile noastre sunt atâtea. De ce? Pentru că uh, Ă, posturile sunt fluctuante. Sunt unii stagiari care vin, pleacă, unii angajați sunt aici 5 zile pe săptămână, alții doar o zi pe săptămână. Deci cererea este din ce în ce mai flexibilă și ne obligă să lucrăm cu simulări și nu cu o precizie pe metru pătrat. În ceea ce privește prețul pieței și studiile care arată că sunt birouri goale încă la Bruxelles și că deci prețul nu se justifică și că nu e momentul să cumpărăm, Pot să vă spun că sigur că sunt birou goale la Bruxelles, dar vă garantez că în cartierul european prețul terenului și prețul spațiilor de birouri este în creștere și în perspectivă se arată a fi în continuare în creștere. Deci, din acest punct de vedere, trebuie să ne îndreptăm atenția către achiziția de proprietăți ca să limităm pe termen lung cheltuielile pentru Parlament și pentru bugetul nostru. În privința asbestului, sper să primim uh, precizări care să ne liniștească, pentru că înțeleg că trauma a fost mare. Eu uh, abia sosesc în acest parlament, văd însă că sunteți traumatizați de chestiunile legate de asbest și sper să uh, primim explicații. Mă bucur că uh, un coleg a primit un raport în weekend. Mă bucur că a avut timp să-l citească, sigur că vine cam târziu, dar mă bucur că ne atrageți atenția asupra anumitor aspecte și sperăm că această operațiune să se desfășoare în cele mai bune condiții și cu cele mai bune garanții pentru noi toți. Mulțumesc, doamnă Duron, care ne garantează că înțelege flamanda. Domnule vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu prețul, așa numita valor venat este de 22,6 milioane. Însă, prin lege se adaugă o primă de 33% în plus care să reflecte faptul că proprietarul nu vinde la licitație publică. Deci această valoare venal este un preț, însă pentru că nu se vinde prin licitație, legea stipulează ca acest preț să fie crescut cu 33%. Astfel ajungem la cele 31 de milioane și ceva care reflectă prețul pieței. Prețul nu este mai mare decât prețul pieței, ci se încadrează exact în marjele prețurilor de pe piață. Piața imobiliară din cartierul, imobil, din cartierul european din Bruxelles, conform informațiilor noastre obținute de la profesioniști din acest domeniu, ă, arată o ă, reînviorare în ultimul trimestru, chiar ă, apărând și creșterea ale prețurilor de până la 6% în unele cazuri. Deci, în niciun caz nu există o scădere a prețurilor în acest cartier european din Bruxelles, pentru că creșterea este foarte mare în continuare. În privința asbestului, conform legislației uh, în vigoare, clădirea se încadrează în categoria de uh, prag de nivel de asbest sigur. Asbestul existent în clădire poate să fie înlăturat ușor, iar asbestul încapsulat este uh, de așa natură încât concentrația din aer este sub pragul, sub limita permisă de uh, Organizația Mondială a Sănătății. Aceasta este situația. Domnule președinte, trebuie să ținem cont și de faptul că avem un termen limită, care este 30 noiembrie. Dacă nu dăm un răspuns clar și definitiv vânzătorului înainte de data de 30 noiembrie, vom rata această ocazie. Deci, dacă amânați decizia până la 1 decembrie, această operațiune riscă să eșue. Bien. Euh, je vous remercie. Donc... Euh, Mulțumesc. Domnul raportor ne-a făcut o propunere. Domnule raportor, vreau să spun cam același lucru. E, noi spunem da, dar un da condiționat acestei tranzacții și compania flamandă de la care cumpărăm trebuie să primească acest răspuns. Cred că dacă termenul e 30 noiembrie, nu se va uh, distruge toată înțelegerea pentru că amânăm cu o zi. Eu cred că votul trebuie făcut în cunoștință de cauză. Nimeni nu contestă sursele care ne-au fost puse la dispoziție. Uh, sunt documente ale, documentul, ale guvernului belgian și așa mai departe. Însă, rezerve au fost exprimate și ele influențează acest uh, acord. Trebuie să luăm în serios această negociere și eu, influențat de domnul președinte, tind către un da condiționat uh, spus vânzătorului și vot pe 1 decembrie. Sigur că, dacă domnul președinte dorește, putem să aranjăm un vot chiar acum. Mulțumesc, Salvador. Si la fecha es el 30 de noviembre, el... Domnul... Domnule președinte, dacă data limită este 30 noiembrie, 1 decembrie este prea târziu. Fie că e vorba de Bruxelles, Madrid sau Paris. E prea târziu, să fie clar. Dacă votăm pe 1 decembrie când termenul expiră pe 30 noiembrie, situația juridică este alta. Iată primul element pe care trebuie să îl ia în calcul comisia noastră. Eu aș prefera să votăm astăzi și să nu uh, riscăm să pierdem acest termen. Alors, <laughs> le vice Domnule vicepreședinte, da, cred că prețul este clar și în ceea ce privește prețul pieței și evoluția pieței. Cred că aspectul acesta este clar. Am impresia că singurul aspect care stârnește îndoiel la unii dintre membrii comisiei este chestiunea asbestului. Și după cum v-am spus, cred că putem achiziționa această clădire cu asigurarea că respectă prevederile legislative de sănătate ce țin de asbest. Aceasta este informația pe care eu o pot oferi la ora actuală. Această clădire respectă prevederile de siguranță care sunt la ora actuală în vigoare în Belgia. Atât pot să vă spun. Deci vă rog frumos să dați undă verde aceste operațiuni pentru că data de 30 noiembrie este un termen limită. Dacă îmi spuneți că votați pe 1 decembrie, sincer, e ca și cum mi-ați spune că vom rata această șansă. Domnul raportor. Modification of... Modificarea propunerii mele se bazează pe argumentele coordonatorilor, însă trebuie să respect ceea ce spune și domnul președinte. Am putea să decidem astăzi cu condiția ca înainte de 30 de noiembrie să primim în scris explicații referitoare la întrebările rămase deschise în ceea ce privește asbestul și răspunderea. Aceasta să fie o condiție în sens invers. Și atunci să luăm decizia astăzi. Uh, Trebuie să ne oprim pentru că de o oră și jumătate discutăm de această problemă care ne costă 30 de milioane timp de o oră și jumătate, am negociat 136 uh, de miliarde de euro. Cred că trebuie să punem punct. Supun votului comisiei noastre propunerea domnului raportor să dăm undă verde acestui virament cu condiția ca înainte de data de 13 noiembrie treizeci, treizeci se colectează președintele, 30 noiembrie biroul să ne pună la dispoziție toate precizările solicitate de către domnul raportor cu privire la calcularea prețului și la asbest. Cine este pentru această propunere? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Abțineri? Domnul Pocros? Și cineva de la GUE? Și Ingeport. Bun majoritatea e pentru, deci uh, se consideră că am votat pozitiv. Timpul a trecut, nu putem să oprim timpul. Am uh, discutat despre planul european de redresare, revenim la punctul 6, vom merge foarte repede pe el. E un proiect de aviz al Comisiei de Bugete pentru Comisia INTA, privind propunerea de regulament a Consiliului referitoare la un instrument financiar pentru cooperare cu țările industrializate. Am avut uh, dezbaterea săptămâna trecută. Eu sunt raportor. Am primit un amendament, amendamentul 4, care se adaugă amendamentului 3, al cărui autor sunt chiar eu. Bun. Votăm, în primul rând, amendamentele cu numărul 1 pentru. Raportorul e pentru. Eu sunt raportorul. Mulțumesc. Împotrivă. Cine îndrăznește să voteze împotrivă? Cine se abține? Nu sunt abțineri. Se adoptă. Vă mulțumesc. Amendamentul 2. Autor tot eu. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Aceeași majoritate, dacă nu mă înșel, abțineri? Un vot împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul 3. Aceeași majoritate, cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul cu numărul 4 al domnului Gualtieri. Eu nu sunt pentru, pentru că nu respectă poziția de principiu a uh, Comisiei Bugete. Cine-i pentru? Socialiștii sunt... Uh, suntem obligați să numărăm. Împotrivă. O abținere, dacă nu mă înșel, liberalii se abțin. Avem o majoritate foarte strânsă împotrivă, dar nu e adoptat. Proiectul de aviz. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Nimeni? Abțineri? Se adoptă. Vă mulțumesc! Putem trece astfel la punctul 7, anul european al voluntariatului. Aici avem un proiect de aviz al doamnei Barbara Matera. Data trecută am avut o dezbatere pe marginea avizului. Putem trece imediat la votul amendamentelor. Amendamentul 7 al doamnei Balțanii care este părerea, care e poziția raportorului? Nu am primit poziția raportorului. Sunteți împotrivă, doamna Matera. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la voturi, doream să spun câte ceva. Referitoare la acest proiect de aviz, avem, am, am două aspecte la care aș dori să mă refer. În primul rând, creșterea angajamentelor în comparație cu uh, cifrele comisiei și, în al doilea rând, cofinanțarea. În primul domeniu, Comisia planifică 3 milioane de euro pentru acțiunile pregătitoare 2010, ori 6 milioane de euro au fost alocate finanțării anului 2011, anului voluntariatului. Așa cum am spus la ultima ședință a reuniunii noastre, am spus că o majorare a sumei propuse de comisie ar fi de dorit. Și mi-am dat seama că și alți colegi de la alte grupuri sunt de acord cu mine, socialiștii, de exemplu, mă susțin. Deci aș dori să propun un amendament oral pentru majorarea angajamentelor de la 6 milioane de euro la 8 milioane de euro. Referitor la al doilea punct, aș dori să retrag amendamentele 5 și 6, care vizează finanțare, scăderea pragului de finanțare de la 80 la 65%. E vorba de pragul de cofinanțare. Raportorul din uh, Comisia CULT uh, e de acord cu mine. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă raportor. Amendamentele 5 și 6 au fost retrase. Și, din câte am înțeles, la amendamentul 10 veniți cu un amendament oral pentru a trece la 8 milioane. Bun. Votăm amendamentele care rămân în ordinea de pe listă, la articolul 2, aliniatul 3, amendamentul 8 al doamnei Balzani. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Trebuie să numărăm. Les gros bataillons de la gauche sont pour. Cei de stânga, cei care luptă, sunt pentru. Je vous remercie. Il y a 13 pour. Qui est 13 pentru. Mulțumesc. Cine e împotrivă? Je pense que les contre sont plus nombreux. Cei care sunt împotrivă sunt mai mulți, am impresia. Cine e împotrivă? Nu se abține nimeni. Amendamentul e respins. Amendamentul nou al doamnei Balzani, doamna raportor, e împotrivă. Cine este pentru aceeași majoritate? Mulțumesc. Împotrivă? E la fel ca și pentru amendamentul precedent. E respins. Amendamentul 10 cu amendamentul oral al doamnei Matera. Cei care sunt pentru, cred că vor fi mai numeroși. Cine e pentru? Minunat, împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri. Se adoptă o abținere, deci se adoptă cu amendamentul oral al doamnei Matera. Amendamentul 3 al doamnei raportor, care este pentru, cine e pentru? Mulțumesc, împotrivă? Mulțumesc. Se adoptă. 5. Amendamentul 4, spune domnul președinte, al doamnei raportor. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cu majoritate covârșitoare. 5 și 6 au fost retrase. Ajungem la amendamentele doamnei Balzani. Putem să le votăm în bloc, cumva? Se poate? Bun. Amendamentele 11, 12, 13 și 7. Cine e pentru aceste amendamente? E la fel ca înainte. Împotrivă împotriva doamnei Bazanii. Cine, e, cine se abține? Sunt respinse uh, în urma acestui vot în bloc. Votul final, rezoluția legislativă, aliniatul 1A9, amendamentul 1 al doamnei raportor, cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Sunt ca împotrivă? Abțineri? constată aceeași majoritate. Doi, la, pentru doi cred că e la fel. Cine e pentru? Nu, m-am înșelat. Majoritatea sunt pentru. Împotrivă? Abțineri? Cele două amendamente sunt adoptate. Rezoluția legislativă astfel modificată. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine îndrăznește să fie împotrivă? Un vot împotrivă. Abțineri? doamna Matera se bucură de unanimitatea noastră, cu o singură excepție. Haideți să o felicităm. Calendarul, deci Comisia de Cultură va vota în 26 noiembrie, Comisia competentă în fond și votul la plenară va avea loc la plenara din 14-17 decembrie. Mulțumesc, doamnei raportor. Putem astfel să continuăm cu punctul 8 viramentele doamnei Haug. Viramentele doamnei Jutta Haug. Ja, da gibt's ja etliche... Uh... Da, există câteva transferuri care au rămas restante, dar unele dintre ele sunt noi. Haideți să începem cu cel discutat și poate controversat în uh, ultimele săptămâni, și anume transferul numărul 35, este vorba despre Shanghai, și despre participarea Uniunii Europene la expoziția mondială de la Shanghai. Săptămâna trecută, sau mai degrabă la ultima noastră ședință, am adresat o serie de întrebări care au fost sintetizate la care ni s-a răspuns uh, în cinci pagini înscris de către comisie. Eu sunt de acord, sunt mulțumită cu aceste răspunsuri. Nu trebuie să ne placă totul, însă comisia ne-a răspuns cât se poate de exact, ne-a făcut chiar și niște scheme. Deci știm foarte bine acum despre ce este vorba și ce dorește să facă comisia cu banii pe care îi are în buget. Dacă nu mai există acum alte întrebări și dacă toți colegii și toate colegele cred la fel ca mine că acum deținem suficiente informații referitoare la această solicitare de transfer, atunci le propun colegilor să voteze pentru. Vă mulțumesc. Am discutat uh, îndelung această propunere. Cine este pentru propunerea doamnei raportor? Împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Viramentul numărul 35 e adoptat. S-a votat Shanghai Express 40-ul. Numărul... Da, transferul 40, aici este vorba despre faptul că rezerva pentru uh, EFSA am dorit să o uh, împărțim sau redistribuim, Am amânat acest lucru pentru că nu am primit informații referitoare uh, la acest punct de la Comisia pentru Mediu. Nu știam dacă sunt pentru sau nu, nu știam dacă doresc să dizolvăm această rezervă. Între timp am primit un răspuns pozitiv, de aceea le propun acum colegilor și colegilor să fie de acord cu această solicitare de transfer. Mulțumesc. Cine este pentru această propunere de a ridica rezerva? Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Astfel s-a decis. Votăm transferul 40, transferul 43. Das ist, um... Da, aici este vorba despre faptul că pentru proiectele energetice, și anume cele din planul pentru redresare, de cele trei uh, rânduri diferite, și anume uh, rețele energetice, uh, captură de cabluri și offshore, deci aceste proiecte, au rămas practic bani restanți uh, din zona administrativă, bani de care în comisia nu mai are nevoie pentru aceste aspecte administrative. Ele pot, ei pot fi alocați practic pentru asemenea proiecte. Am întrebat acest lucru ultima oară, poate comisia poate să ne răspundă pe scurt la acest lucru și anume, există o listă cu proiecte? Proiectele au fost deja aprobate? Cu toate acestea, puteți să ne transmiteți aceste informații și mai târziu. Sunt pur și simplu curioasă, mă interesează aceste lucruri, cred că ne interesează pe toți, pentru că suntem de părere că banii trebuie uh, cheltuiți cât mai repede, uh, mai ales dacă este vorba despre uh, niște efecte pozitive în ceea ce privește redresarea economică la nivel global. Deci, practic, le sugerez colegilor să voteze pentru. Mulțumim. Suntem în tranșa 2009 a planului de redresare. Cine este pentru acest virament? La sugestia raportoarei, mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Se adoptă. Viramentul 44. Um... Următorul transfer, aici este vorba despre faptul că programul pentru studii, uh, fondurile pentru acestea ar trebui să fie uh, sporite. Studiile sunt necesare pentru ca programul Stockholm 2010-2014 să fie finanțat pentru a obține o bază cât mai solidă. Astfel, lucrurile ar putea să fie cât se poate de robuste. Sunt de părere să acordăm această solicitare de uh, transfer Comisiei. Mulțumesc. Cine pentru este acest uh, virament? Mulțumesc. Împotrivă. Un vot împotrivă, o abținere. Se adoptă. Piramentul 45. Da geht's wieder. Aici este vorba despre cheltuieli administrative, de data aceasta cheltuieli de personal, bani care nu au fost selectați pentru că nu s-a putut face o recrutare atât de rapidă, de aceea au rămas mai mulți bani bani pentru proiectul Galileo, o prefinanțare pentru acesta. Putem fi numai pentru, dacă banii rămân undeva și se pierd, nu este bine, de aceea trebuie cheltuiți cât mai eficient. Très bien, vive Galileo. Foarte bine, trăiască Galileo. Cine este pentru Galileo? Ca și doamna raportor, mulțumesc, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la transferul 48. Referitor la acest punct, um, acest transfer aș dori să îl um, tergiversăm până când vom fi vorbit despre raportul lui Reimar de la punctul 11. Este vorba despre faptul că um, fondurile FSE um, doresc să fie mobilizate în um, direcția fondului de ajustare la globalizare, așa încât doresc să mai așteptăm cu acest vot. Uh, mai așteptăm până când raportul lui Reimer cu privire la temei juridică apare. La 51, doamnă raportor. Aici este vorba despre transferul pentru Georgia, pentru uh, Gaza, Gaza și Kosovo și faptul că uh, la misiunea de observare în Georgia s-a observat că este nevoie de foarte multe uh, tancuri uh, și mașini blindate, am putea pune o serie de întrebări Uh, vis-a-vis -vis de aceste puncte, însă este vorba despre anumite persoane care sunt membre în acest grup de lucru competent și dacă ar fi să transmitem toate aceste întrebări, nu am avea timp să obținem toate explicațiile dorite. Deci eu sunt practic pentru această solicitare de transfer. Mulțumesc, doamnă raportor. Pacea, în general, e mai puțin costisitoare decât război. Cine e pentru finanțarea păcii? vă rog să ridicați mâna cei care sunt pentru acest virament 51 pentru a finanța misiunea de observare a păcii. Cine împotrivă? Împotrivă nimeni. Cine se abține? Mulțumesc. 51 obține in unanimitatea. 52. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Avem o abținere. Cu privire la pace. Ah, la, pe, la perme, la perme, la perme. Pacea în armată, bun. Energia inteligentă. Vedem dacă versii sunt pentru acest tip de energie. 52-ul. Da, este minunat. Din păcate nu am găsit suficiente persoane care să și dorească să administreze această energie inteligentă și să o uh, răspundească în popor. De aceea, la agenția de executare au mai rămas mai restanți care să fie redistribuiți pentru proiecte, să fie alocați în proiectele în sine a avut loc o licitație și au uh, fost înaintate foarte multe solicitări, uh, cereri de proiect, așa încât aceste, acești 515.000 de euro pentru alte proiecte uh, pot fi alocați ca atare și nu pentru costuri de personal și cred că ar trebui să fim de acord cu acest lucru. Cine este pentru acest virament 52 la sugestia doamnei raportor? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Se adoptă. Ultimul virament. Nu, își cere scuze președintele, penultimul virament. 54 cu privire la mass media. Este vorba despre același uh, conținut, doar un alt uh, câmp politic. Agenția executivă nu a cheltuit toți banii care fusese planificați inițial. De aceea putem aloca banii uh, la nivelul proiectelor și în ceea ce privește acest lucru nu pot să recomand comisiei decât să fie de acord. Mulțumesc pentru acest uh, virament, cum recomandă doamna raportor. Nu ezitați să ridicați mâna. Împotrivă, nimeni, abțineri, nicio abținere, deci se adoptă. Și viramentul 55. Da, am Exact, avem practic același conținut și anume agenția executivă care lucrează pentru Consiliul de Cercetare nu a putut să recruteze atât de multe persoane cât s-a planificat inițial. Probabil că nici nu au nevoie de atâta personal, așa încât banii care au rămas uh, trebuie să fie realocați la nivelul proiectelor acest uh, Consiliu de Cercetare um, practic uh, în cadrul acestuia trebuie implementate ideile așa încât să rămâne la același nivel politic și eu sunt de acord să uh, simt de acord cu transferul. Suntem la ultimul virament în legătură cu cheltuielile administrative pentru a finanța idei. Cine este pentru acest virament? Mulțumesc, împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Se adoptă și îi mulțumesc Iudei Haug și o felicit. Revenim acum la domnul Lewandowski, căruia îi mulțumesc pentru că a acceptat uh, această schimbare de ordine de zi. Suntem la punctul 9 și anume ce C21 a fost retras, ne-a explicat uh, domnul Lewandowski. Trecem acum la Comitetul Regiunilor, deci domnul raportor are cuvântul. Vă rog să începem cu Curtea de Justiție. Cred că aceasta este ordinea firească. Bun, Curtea de Justiție, transferul INF 5, 6, uh, e vorba de 6, 7, 8 și 9, așa numita uh, mobilizare colectivă a creditelor de angajament pentru a face o plată în avans de 5 milioane de euro pentru noul complex de clădiri, vechiul palat și împrejurimile. Acest pla, uh, această plată ar trebui să ia uh, forma unor participări până către statul luxemburghez noi am autorizat în 2007 și 2008 aceeași procedură de plăți în avans pentru a reduce povara viitoare. Deci cred că ar trebui să fim consecvenți, dat fiindcă există un excedent de finanțare la uh, creditele de angajament pe anumite domenii și deci eu aș fi pentru, ca să fim consecvenți cu politica autorizată uh, de comisia noastră în 2007 și 2008. Eu spun să fie la fel și în 2009, plată în avans ca să se reducă povara pe viitor. Deci pentru. Deci sunteți pentru, domnule raportor. E vorba aici de patru viramente. Le votăm în bloc? Da. E vorba de acumularea de 5 milioane de euro din patru surse diferite. Eu am considerat că e vorba de un singur transfer, dar în fine. Votăm în bloc. Linia care primește e aceeași, un singur destinatar, dar uh, sursele sunt în număr de patru. Votăm în bloc. Cine este pentru acest transfer recomandat de domnul raportor pentru Curtea de Justiție? Mulțumesc, împotrivă, mulțumesc, 3 împotrivă, abțineri, mulțumesc, se adoptă. Domnule raportor, trecem mai departe la Comitetul Regiunilor. Da, e vorba de numărul 5 pentru Comitetul Regiunilor. Aici am uh, ceva care nu-mi convine, este politica de a înlocui calculatoarele PC, o sumă de 300 de mii de euro aproape, se spune că e vorba de o politică a ambelor instituții, deci ar trebui să fie tratată la egalitate, e vorba de Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social, care dorește, doresc să înlocuiască un anumit număr de PC-uri în fiecare an. Aceasta este politica. Însă nu s-a bugetat așa pentru 2009, și am nevoie de o justificare foarte solidă. E vorba de o parte a transferului în ambele cazuri, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Am nevoie de o justificare mult mai bună pentru a transfera economii pentru înlocuirea de calculatoare. Aș putea să susțin celelalte părți ale transferului pentru Comitetul Regiunilor. Deci sunt împotriva uh, aprobării astăzi a 299.000 de euro pentru înlocuirea calculatorilor, aș, calculatoarelor. Așteptăm să ni se dea explicații, însă pentru restul sumelor destinate mobilei și sistemelor de dispecerat, platforme tehnice, ă, sunt de acord. Foarte bine, mulțumesc! Dacă am înțeles eu bine, domnule raportor, faceți aceeași propunere pentru două proiecte de virament care au același obiect, însă care vizează două instituții diferite. Instituții ce au aceeași politică, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Da, exact. Din punct de vedere juridic, ă, nu trebuie să autorizăm viramentul, ci doar să spunem dacă avem obiecții. Și dacă înțeleg eu bine, aveți într-adevăr o obiecție, în fiecare caz, pentru prima parte, ce vizează înlocuirea calculatoarelor. Însă nu aveți obiecții în legătură cu restul transferului, partea a doua și partea a treia și partea a patra. Ne propuneți să luăm aceeași decizie, ceea ce e foarte coerent, pentru Comitetul Regiunilor și pentru Comitetul Economic și Social. Exact atunci trebuie să fac două voturi, pentru că sunt două instituții diferite, chiar dacă politica e aceeași. Deci, pentru Comitetul Regiunilor, supun la vot propunerea raportorului și anume de a uh, ridica o obiecție numai în legătură cu partea 1, înlocuirea calculatoarelor. Nu? Nu e bine? Raportorul. Uh, eu am anumite obiecții în legătură cu înlocuirea calculatoarelor. E vorba de punctul 4.1a, iar pentru restul 4.1, B și C nu am nicio obiecție. E vorba de o obiecție legată doar de înlocuirea calculatoarelor. Atât. Este singurul motiv. În cazul Comitetului Economic și Social, e foarte clar. Înlocuirea e la numărul 1 iar sistemele de dispecerat pentru uh, securitate sunt uh, la numărul 2 și acolo nu avem obiecții. Bun, spune președintele, deci ne aflăm acum la următorul vot, Comitetul Regiunilor. Raportorul are o obiecție în legătură cu 41 a mic și nu restul. Deci, avem o obiecție doar în legătură cu acest punct și numai cu acest punct. Cine este pentru această propunere a raportorului? Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? O abținere? Obiecția, deci, este înaintată în legătură cu acest punct. Și acum trecem la Comitetul Economic și Social. Iar aici situația este aceeași, domnule raportor. Exact. Punctul 1, transfer pentru înlocuirea calculatoarelor. Avem o obiecție și cerem justificări suplimentare, iar la punctul 2, sistemul de dispecerat, nu avem nicio obiecție. Deci exact aceeași manevră, doar că de data aceasta avem o obiecție în legătură cu punctul 2.1, înlocuirea calculatoarelor. Cine este pentru această obiecție? care corespunde cu cealaltă. Mulțumesc, împotrivă. Principiul e același, cine se abține, bănuiesc aceleași persoane și vă mulțumesc. Am terminat tot ce avea domnul Lewandowski la punctul respectiv de pe ordinea de zi? Ba nu? Mă scuzați, spune președinte. Mă scuzați, domnule președinte, mai este o notă din partea Curții de Conturi de care trebuie să ținem cont. Este vorba de uh, transformarea unor posturi A în posturi D, conform articolului 47 din regulamentul financiar. E vorba de modificarea schemei de personal, o modificare ce aduce economii și noi trebuie doar să luăm notă de aceasta. Très bien. Donc là... Foarte bine. Propuneți, deci, să nu, să nu avem nicio obiecție. Dacă toată lumea e de acord, așa o să și facem. Mulțumesc, domnule Lewandowski. Avem acum un ultim vot, punctul numărul 10, în legătură cu Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Aveți cuvântul. Doamna Holmeier, domnule președinte, dragi colegi și dragi colegi, cred că de data aceasta este vorba despre o chestiune imobiliară ceva mai puțin complicată decât cea pe care am uh, dezbătut-o înainte. Este vorba despre Agenția Europeană pentru Produse Chimice. Agenția Europeană pentru Produse Chimice uh, se găsește la Helsinki, în prezent uh, lucrează acolo 425 de persoane. Ea se uh, situează într-o clădire de 20.000 de metri pătrați, acolo există birouri, iar proprietatea este o um, societate de asigurări finlandeză, o clădire de șapte etaje, iar problematica din cadrul uh, agenției uh, Problematica specială este aceea că trebuie să trateze foarte multe informații uh, importante din punct de vedere al securității. De aceea uh, au fost luate o serie de măsuri uh, deosebite privind securitatea. Problema este că la uh, parterul acestei clădiri se găsește un magazin și o serie de uh, camioane, de mașini uh, intră și ies în fiecare dimineață. De aceea s-a sperat că se poate achiziționa și această parte din clădire. Acum există această posibilitate și agenția dorește să facă acest lucru. Deci nu să achiziționeze, ci să împrumute acest uh, etaj din clădire. În uh, noile spații închiriate vor fi de 2900 de metri pătrați. În felul acesta se va putea acoperi și necesarul de personal. În mod normal se prevăzuse să se închirieze altceva, însă, din motive de siguranță, acest lucru ar fi costat foarte mult. În fine, se poate acum să se închirieze acest etaj Uh, se uh, închiriază cu 17,42 euro metrul pătrat, se preiau însă și costurile de renovare, Pe total prețul este unul foarte bun și anume 24 de euro, care este un preț comparabil cu chiria care s-a plătit până atunci. Mie această mă măsură mi se pare foarte bună, una rezonabilă, de aceea consider să, că nu trebuie să avem obiecții și să fim pentru această propunere. Vous souvenez que nous Mulțumesc. Țineți minte că am avut un schimb de opinii ultima dată cu directorul agenției. Nu l-am mai invitat astăzi încă o dată să vină tocmai de la Helsinki. Aș vrea să știu cine este pentru această poziție a doamnei raportor și anume de a nu avea obiecții. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Abțineri? Foarte bine. S-a luat hotărârea. Dragi colegi, ajungem aici la sfârșitul reuniunii noastre. Mai este un punct la care este raportor Reimer, a pregătit un raport în legătură cu mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare pe mai multe dosare, însă Comisia de Ocupare nu și-a dat încă avizul. De aceea eu vă propun să amânăm discuția cum, cum dorești. Da, mulțumesc, domnule președinte. La ultima ședință am um, discutat deja propunerile Comisiei în ceea ce privește mobilizarea Fondului European de Ajustare la, zi, la globalizare, în ceea ce privește um, Suedia, Austria și um, Olanda. Era vorba de 15,9 milioane de euro. Comisia, dacă mi-amintesc bine, la ultima ședință um, a promis că înainte de votul nostru se va asigura că cele trei cazuri vor fi tratate în mod individual și nu în bloc, pentru că cu toții am fost de acord că, pe de o parte, um, trebuie să avem proceduri cât se poate de simplificate, dar pe de altă parte um, cazurile sunt diferite unul față de altul, de aceea nu se poate să le tratăm în același fel, pentru că un caz prezintă anumite probleme, iar celălalt alte probleme. Comisia a um, semnalizat că se va asigura că lucrurile se vor uh, petrece în acest fel și că procedura va fi de așa natură, uh, practic uh, amendamentele domnului Iuta uh, joacă un rol important în acest sens. Avizul din partea Comisiei de Ocupare nu a sosit încă. Pentru mine ar fi fost important ca um, să primim de la Comisie încă o serie de răspunsuri la întrebările care se găsesc în avizul acestei Comisii pentru Ocupare. Uh, dacă aceste răspunsuri nu vor fi mulțumitoare, va trebui ca în textul rezoluției să facem niște observații corespunzătoare referitoare la punctele uh, rămase controversate. Mă refer aici la punctele 1-4 referitoare nu la punctele referitoare la Volvo din Suedia, au rămas întrebări deschise care trebuie să-și găsească răspunsul prin intermediul Comisiei și a Guvernului din Suedia. De asemenea, întrebări referitoare la Austria, la punctul 3, um, trebuie să se uh, răspundă referitor la uh, fondurile de susținere, uh, banii care se acordă personalului disponibilizat. Era vorba de 6500 de euro în ceea ce privește Volvo și 14.000 de euro în Austria a existat o diferențiere asemănătoare și uh, altă dată, însă această um, diferență mare nu a mai existat până acum. De asemenea, uh, Comisia pentru Ocupare uh, s-a referit și la cazul Heyman din Olanda și a adresat o întrebare referitoare la fondurile solicitate uh, în această țară. Chiar dacă întreprinderea respectivă are sedi și în Belgia și în alte state europene și de asemenea au existat câteva observații referitoare la toate aplicațiile și anume uh, trimitere la faptul că mm, anumiți membri din Comisia pentru Ocupare nu sunt mulțumiți de confirmarea simplă a faptului că aceste măsuri uh, corespund acum cu alte măsuri uh, de cofinanțare care provin din fondurile uh, structurale. Sigur, știu că timpul ne presează, însă am dori să mai primim niște informații suplimentare referitoare la aceste puncte din partea Comisiei, um, pentru că aceste observații trebuie de asemenea să fie clarificate, dorim să ne referim la ele și așteptăm din partea Comisiei răspunsuri cât se poate de cuprinzătoare. Vă mulțumesc! Merci, monsieur le rapporteur. Donc... Mulțumesc, domnule raportor. Nu avem timp să deschidem acum dezbaterea, din păcate, însă Comisia Europeană a auzit întrebările dumneavoastră care se referă, de fapt, la principalele întrebări ale Comisiei de Ocupare. Așteptăm răspunsuri precise înainte de examinarea raportului și înainte de vot. După cum ați amintit și dumneavoastră, am fost cu toții de acord și, de asemenea, de acord cu Comisia de Ocupare și cu Comisia Executivă ca de acum înainte aceste dosare să ne fie prezentate rând pe rând, ca să nu fim nevoiți să uh, întârziem anumite dosare, să întârziem uh, luarea unei decizii. Așa s-a întâmplat cu un dosar belgian care era blocat de un dosar irlandez, asupra căruia aveam anumite rezerve. Vreau să vă amintesc că următoarea reuniune are loc marți, 1 decembrie și miercuri 2 decembrie Uh, este și concilierea pe 18, nu știu cine, câți dintre dumneavoastră vin și înainte de a ne despărți, aș dori să îi aduc un omagiu asistentei noastre, doamna Oman, care se află aici. Vă rog, uh, doamnă, să ridicați mâna ca să vă vadă toată lumea și vă rog să o aplaudați Paivi participă pentru ultima dată la o reuniune a Comisiei de Bugete, se află cu noi, alături de noi de 8 ani și nu ne împărăsește de tot pentru că, datorită viramentelor pe care tocmai le-am aprobat, a fost recrutată de către Agenția pentru Produse Chimice de la Helsinki. Deci va putea să se apropie mai mult de familia sa și în același timp să rămână aproape și de Parlamentul European. Îi mulțumim și așteptăm să bem și un pahar de șampanie ca să sărbătorim continuarea carierei dumneiei. Dragi colegi, ședința se suspendă și ne întâlnim la conciliere săptămâna viitoare. Bon,